that is why there is this myth that the greeks are on the playa all the time but it is not true they work hard. Um, yeah, I, I just so I understand that more of, um, we will not have more colleagues here, which is a little bit surprising. Cred că um, nu suntem prea numeroși astăzi. Este surprinzător pentru că este important să ascultăm cu toții care au fost uh, rezultatele negocierilor. Așadar, ce vom face astăzi? Vom asculta raportarea responsabililor cu dosarele de negociere pentru fiecare dintre regulamente în parte. Mai sunt încă uh, anumite chestiuni care trebuie discutate, având în vedere natura lor uh, orizontală și au mai rămas și câteva considerente de discutat. Știind acestea, pot să vă informez că am încheiat negocierile în ceea ce privește FEDER, uh, Fondul de Coeziune și uh, Cooperarea Teritorială, de asemenea și grupările uh, Um, GCT-urile, grupările europene de cooperare teritorială și s-au făcut uh, progrese în ceea ce privește regulamentul general. O să începem cu regulamentul general, o să-i dau, drumul, o să-i dau cuvântul doamnei Crel, pentru că um, acesta este primul um, și domnului Lambert Van Nistelrooy. După aceea vom uh, discuta fondul de coeziune. Dacă mă uit uh, în jur, văd că aici uh, suntem uh, prezenți eu, Constanță care se ocupă și ea de acest dosar, voastră ca președinte și am lucrat îndeaproape și cred că am dat dovadă și de multă răbdare. Pentru că Data trecută v-am informat că existau câteva capitole rămase deschite, deschise, dar că nu exista dorință de încheiere a acestora. De data aceasta nu am cuvinte de laudă doar pentru noi, ci și pentru comisie, pentru că ne-a sprijinit, ne-a stimulat. Și, de asemenea, aș vrea să complimentez uh, Consiliul pentru că și-a schimbat stilul de negociere. Unul uh, dintre uh, reprezentanți a fost administrator și nu prea știa cum să explice lucrurile. Nu era un negociator. Acum însă am reușit să încheiem blocurile de negociere și de asemenea am simțit că și președinția irlandeză a vrut să contribuie mai mult decât la începutul negocierilor și uh, s-au înregistrat progrese care cred eu că sunt importante. De asemenea, după cum uh, ați spus și noastră, domnul președinte, ne pregătim pentru vot în iulie și uh, putem să avem o dezbatere mai detaliată, însă imaginea de ansamblu a fost că s-au deschis toate capitolele, unele dintre ele au fost închise, în unele mai există câteva puncte destul de restrânse care mai trebuie lămurite, dar um, dacă nu se încheie, noi rămânem la poziția din mandatul nostru și o uh, vom înscrie pe aceasta pe lista de vot din iulie. Dar dacă veți vedea um, chestiunile discutate, veți observa că, să zicem, s-a ajuns la consens în 98% dintre cazuri. Suntem foarte mulțumiți că celelalte regulamente, cel pentru fondul de coeziune, pentru FEDER, avansează și ele și putem să progresăm împreună într-un buchet de regulamente pe care să le adoptăm în cadrul acestei comisii. Așadar, um, alinierea acestor uh, dosare este una bună și pot să spun că în cadrul acestui uh, regulament general vom ține cât se poate de mult uh, cont de discuțiile pe marginea celorlalte regulamente. Dar până la urmă noi avem răspunderea finală de negociere pentru ultimele aspecte rămase deschise. Când e vorba de fondul social european, de exemplu, acesta ar fi un subiect uh, și mai sunt și altele unde nu a existat deocamdată consens. Încercăm uh, de asemenea să ne punem uh, de acord cu Comisia pentru Ocupare în legătură cu acel 25% pentru FSE, dar noi avem un mandat clar de negociere și vom încerca, ținând cont de acesta, să um, nu rămânem doar la acel procentaj de 25%, ci să existe flexibilitate. Iar aici uh, Consiliul are o poziție de neacceptat pentru noi în acest moment. Am încercat așadar să Um, preluăm cât s-a putut din uh, regulamentele sectoriale în uh, regulamentul general. Acum câteva informații punctuale. Sunt uh, convins că și Constanțe, că Constanțe se va ocupa de toate celelalte capitole, ca de obicei. Așadar, să vă spun pe scurt care sunt chestiunile uh, în discuție avem uh, acel uh, document pe patru, pe patru coloane care vă permite să vedeți uh, pozițiile și la ce s-a ajuns. Importante ar fi subiectele următoare. Concentrarea tematică este vorba de noul tip de coeziune, coeziune beta 2.0 dacă vreți. Este vorba de o concentrare cu un caracter mult mai pronunțat tematic și aceasta reprezintă un răspuns corespunzător la obiectivele Europa 2020 și la situația de criză. Au mai rămas câteva lucruri uh, uh, în discutate, dar majoritatea au fost convenite, cele 11 obiective. La obiectivul 6, protecția mediului, vrem să se adauge uh, și conservarea, nu doar protejarea mediului acolo. Aceasta a fost uh, una dintre discuțiile pe care le-am avut. Și apoi am mai avut și infrastructura de rețea. Acolo um, vreau să menționăm um, verigile lipsă transfrontaliere, blocajele. Iar la obiecte ce n-am ajuns la acord Uh, cu privire la formularea pe care să o adoptăm până la urmă în legătură cu toți factorii implicați. Dar cred că acestea sunt probleme pe care le putem rezolva. Asta cu privire la concentrarea tematică și cred că este în conformitate cu ce s-a mm, convenit în celelalte dosare conexe. Apoi, în ceea ce privește Fondul Social European, Aici nu am ajuns la un acord. Cred că acesta va fi unul dintre subiectele cele mai uh, dezbătute pentru că Parlamentul și-a stabilit niște obiective și noi trebuie să găsim niște unelte, niște instrumente care să permită ca în statele membre să existe o abordare uh, care să fie declanșată de cerere și să ne asigurăm în același timp că va exista o flexibilitate, pentru că în trialogurile la nivel înalt, împreună cu Consiliul și Comisia, sperăm să clarificăm acest lucru. Am avut o reuniune cu comisarul Andor și cu comisarul Han și aceștia au venit cu anumite propuneri. Noi le-am solicitat să revizuiască rezultatele propunerile lor și să conceapă un sistem care să recompenseze flexibilitatea. Cât uh, despre dezvoltarea teritorială, Aici e foarte important că s-a ajuns la un uh, acord. Noi am uh, asigurat mai multă flexibilitate pentru uh, dezvoltarea condusă de nivelul comunitar, la nivel de comunitate. Acest capitol s-a încheiat așadar și de asemenea am asigurat posibilitatea de finanțare prin uh, uh, fondul regional de dezvoltare, precum și prin fondurile Uh, pentru pescuit și pentru mediul marin. Aș putea spune că noi, Parlamentul, am lucrat eficient am uh, redactat o anexă aceasta a fost uh, luată în considerare de către Consiliu ca instrument uh, important de coordonare între diferitele fonduri, dar și de, uh, pentru alte programe din afara acestor regulamente, cum ar fi Orizont 2020 și alte programe din domeniul mediului, de exemplu. Și această coordonare va permite uh, o utilizare eficientă în practică pentru a se vedea mai bine ce este eligibil, cum să se prioritizeze lucrurile. Iată, um, Consiliul a preluat observațiile noastre și a venit și el cu niște aspecte tehnice. Sperăm să putem uh, conserva aceste puncte. Iată că um, am reușit în aceasta să um, acordăm um, o putere de influență mai mare pentru Parlament. Am acordat timpul necesar acestor negocieri și, pe de altă parte, statele membre au avut o abordare destul de divergentă între ele. Uh, și s-au lăsat influențate de abordarea lor în cadrul aspectelor financiare, cei care vor să se cheltuiască mai puțin, cei care vor să cheltuiască mai mult. Și noi, în întâmpinarea poziției um, Consiliului, am reușit uh, să venim cu o poziție mai consistentă. Că despre gestiunea financiară, Mai sunt câteva um, um, chestiuni rămase în suspensie um, legate de plăți, dar în general mai multe articole au fost închise, s-a ajuns la acord. Cât despre plasele de siguranță pentru um, diferite tipuri de regiuni, cele care se află în etapa de phasing out, apoi câteva chestiuni legate de regiunile ultraperiferice, determinarea ratelor de cofinanțare, iarăși au fost un subiect în discuție plățile pentru prefinanțare, aspect foarte important în acest moment. Ei bine, noi am uh, rămas pe poziția noastră a Parlamentului că despre instrumentele financiare deja am încheiat anumite aspecte uh, tranzitorii, am ajuns la niște dispoziții finale, doar câteva capitole au mai rămas deschise. Constanțe, mai avem uh, și săptămâna viitoare să Um, ajungem uh, să momim uh, Consiliu să fie de acord cu câteva dintre propunerile noastre și trebuie să vă spun că um, Constanța are un rol foarte important pentru că din partea Consiliului uh, au trimis numai bărbați și eu nu reușesc să-i conving pe acestea. Dar când vine Constanța, iar un efect magic și mm, poate ne poate spune exact cum reușește acest lucru. Bine, Constanțe știe că eu sunt uh, șefa aici, o să um, trebuie să-mi ceară cuvântul și da, e ușor să nu cred că e chiar așa de ușor să momești Consiliul. Constanța, ai cuvântul. Perfect. <laughs> Cum era comentariul acela? Nimeni nu e perfect. O să încerc să adaug câteva comentarii. We had now 40 trialogues. Am avut până acum 40 de trialoguri și ultima dată am putut rezolva unele dintre probleme și răspunde la unele dintre întrebările președinției. Și vreau, practic, să spun același lucru ca și Lambert doresc să mulțumesc colegilor din echipa de negociere, secretarii, asistenții, președintele, pentru că e grozav să putem lucra împreună, chiar și în timpuri dificile. Și uneori chiar nu e amuzant deloc să uh, muncești în aceste trialoguri împreună cu președinția irlandeză. Însă, ieri, am reușit să încheiem trei capitole foarte importante. Ne-au luat trei uh, astfel de ședințe de trialog pentru a prezenta președinției trei pachete de negociere, iar ieri am fost în măsură să uh, le finalizăm până la votul în comisie. Și ca să vă spun câte ceva despre cele trei capitole, În primul rând a fost vorba de eligibilitate. Iar uh, principiul nostru acolo era de a ne asigura de flexibilitate și simplificare. Dar asta fără a a uh, elimina um, aspectele de salvgardare de care avem nevoie. Și Comisia de Control Bugetar a solicitat aceleași lucruri și, firește, a trebuit să fim foarte atenți la aceste puncte. De exemplu, ce vă spun acum uh, sunt punctele cele mai dificile. În rest, respectăm întocmai mandatul nostru și împreună cu Comisia am reușit să găsim relativ ușor un acord pe multe puncte, chiar și cu președinția, însă ultimele alineate, ultimele articole au fost extrem de dificile și a durat foarte mult să obținem un acord. Deci un exemplu. Articolul 55.6, diferențele între derogările de la regulă de a reduce cheltuielile uh, neregulamentare. Mulțumesc Comisiei pentru că am reușit să obținem un acord, grație Comisiei, un acord cu Consiliul. Articol 51b. Am decis să existe o rată standard pentru reducerea costurilor. E vorba de creștere de 15% care va ajuta mult regiunile și astfel vom minimaliza, uh, minimiza povara administrativă. Articol 58 alinat 2 se referă la volumul de muncă, la orele de lucru și uh, costurile cu personalul. Noi am considerat că Parlamentul se poate baza pe sistemele naționale uh, pentru acest aspect de contabilitate și nu am înțeles de ce președinția a insistat să insereze în acest alineat o cifră fixă. În cele din urmă am putut obține un acord cu uh, media medilor europene. Și e vorba de 172 de ore. Mergând mai departe, e clar că în anumite state membre uh, mai multe ore vor fi finanțate. Însă, pentru a obține în cele din urmă un compromis, ne-am mulțumit cu media europeană. La articolul 59.3b, uh, din păcate domnul Simon nu este aici, pentru că soluția propusă printr-un amendament de către un singur deputat pe care ne-am dorit să uh, o susținem a fost de folos. În loc de brownfield, uh, soluția era de a folosi greenfield. Prin urmare, am decis ca acea creștere cu 15% mm, în sectorul industrial să poată fi o proporție eligibilă și cred că e o idee bună folosirea sau reutilizarea acelor brownfield. Articolul 59, punctul 3c, TVA nerecuperabil uh, potrivit uh, legislațiilor naționale este o poziție fermă a PP pe care am vrut să o rezolvăm. Articolul 61, alinea 1b, nou, este un articol ce se referă la realocarea relocarea întreprinderilor și cum știți este o problemă de ordin politic aici la noi la Parlament și am pus președinția în situația de a accepta după uh, ajutoarele de stat ca relocarea unei activități productive în exteriorul Uniunii Europene într-un interval de 10 ani, contribuția de la fond să fie returnată și cred că acest lucru e un succes notabil pentru Parlamentul European. Acest lucru însă nu se referă la IMM-uri, dar așa cum știți, este o poziție de lungă durată a Parlamentului și am putea chiar uh, uh, celebra acest succes al Parlamentului. Uh, termenul standard este de 5 ani, este vorba de 3 ani pentru IMM-uri și am reușit ca uh, să obținem interval de 10 ani pentru relocarea în afara UE. Uh, articol 41. Am avut uh, multe discuții asupra propor- proporționalității controalelor operaționale și am obținut un acord acceptând o creștere a trezoreriei uh, în paralel cu o uh, sporire a controlelor de tip audit. Practic, în ambele direcții, soluția găsită este una echilibrată și mulțumesc din nou Comisiei pentru ajutorul acordat și pe acest punct. Următorul capitol se referă la monitorizare și evaluare. Iar aici, în general, am reușit să consolidăm rolul comitetelor de monitorizare, odată cu creșterea transparenței în metodele de lucru, clarificând și obligațiile de raportare ale statelor membre. Prin urmare, articolele cele mai dificile au fost, spre exemplu, 42 alineat 1, unde am căzut de acord asupra posibilității pentru Comisia de monitorizare să decidă dacă doresc ca membrii să aibă drept de vot Aici uh, ne-am confruntat cu linii roșii din partea statelor membre, dar am reportat din nou un succes important pentru noi în special pentru uh, partenerii sociali, pentru reprezentanții ONG-urilor. Cred că este un rezultat foarte bun. Articolul 43.3. Am făcut posibil ca aceste comisii de monitorizare să-și dea avizul atunci când programele sunt modificate. La articolul 44.8, implementarea, raportul de implementare anuală va prevedea și un rezumat făcut public. Și ne întrebam de ce ă, președinția este atât de strict împotriva transparenței și a informării publicului larg. Dar în cele din urmă am obținut câștig de cauză. Însă uneori a fost dificil de negociat un astfel de punct. Articol 1.1 alineat 3. Am adăugat că e nevoie de o atenție specială pentru integrarea persoanelor cu dizabilități și acțiuni care promovează incluziunea socială, precum și uh, ocuparea tinerilor. Sigur că este un punct politic foarte important din partea uh, noastră. Articol 1, 2. Am putut spori um, transmiterea datelor financiare către comisie de trei ori pe an. Pentru noi, din nou, a fost un punct cheie, pentru că, așa cum știți, mai ales dacă urmăriți negocierea asupra bugetului modificat și uh, bugetului anual, știți prea bine că statele membre consideră că ei dispun de cifrele corecte și nu Comisia, iar uh, că Parlamentul și Comisia solicită un buget mai mare uh, pentru că mm, se referă la plăți. E un conflict perpetu, așa încât acum avem o bază mai bună pentru luarea deciziilor, iar statele membre nu pot să mai spună în viitor că nu dispunem de cifrele corecte, pentru că ei trebuie să ne trimită datele în ianuarie, în iunie și în septembrie, deci de trei ori pe an de acum înainte. din nou un mare succes pe care l-am reportat. Apoi a existat un amendament din partea Parlamentului pentru un uh, nou articol 48MB al cărui conținut se referă la o evaluare ex ante care să evalueze măsurile de reducere a poverii administrative. Și, din nou, cred că e un element bun. Am reușit să negociem acest nou articol Firește, toată lumea spune că dorește să minimalizeze birocrația, să reducă birocrația, dar a spune și a face sunt două lucruri complet diferite. Iar atunci când vine vorba de raportare, mm, în special asupra acestor măsuri, lucrurile devin mai complicate. Da, doream uh, o simplificare, dar am uitat sau mai știu eu ce. Iată de ce, cred că pentru statele membre e important să uh, fie obligate să reducă povara administrativă. Articolul 1.1b. Am fost de acord să oferim ceva mai mult timp statelor membre pentru a-și pregăti rapoartele de implementare anuală și rapoartele interimare. Sigur, fiecare negociere aduce cu sine un compromis și a trebuit să câștigăm bunăvoința președinției. Următorul capitol se referă la informare și comunicare, iar aici am încercat în măsura posibil să obținem cât mai multă informare publică uh, referitor la politici, pentru că prevederile acestea sunt importante nu doar din motive de transparență, ci și pentru promovarea poliției și uh, schimbul de bune practici între actori și beneficiari. Uh, am obținut un acord, bună oară, la articolul 1.5b, stabilirea unui website unic cu informații asupra programelor operaționale, inclusiv informații despre calendar, implementarea programării și orice procese de consultare publică. Uh, epitetul public este cât se poate uh, de important pentru viitorul politic. La 152, articolul 152, am obținut uh, ca statele membre să trebuiască să publice uh, lista programelor și un sumar al fiecărui program operațional, listă care trebuie actualizată la fiecare șase luni. La anexa 6.2 am hotărât că unele exemple de operațiuni trebuie să fie publicate pe website-ul unic inclusiv într-o limbă de mare circulație a Uniunii Europene. Am avut impresia că irlandezii, pentru că deja vorbesc engleza, nu, uh, nici nu vor să ia în considerare o altă limbă de mare circulație. Pentru irlandezi e simplu, dar pentru Estonia, Ungaria sau Grecia lucrurile nu stau la fel. În ce privește Grecia, doar puțin pot să citească, ca să mai vorbim de înțelegere. Iată de ce am insistat pentru unele exemple unde să fie disponibilă și o traducere. În cele din urmă am putut cădea de acord la anexa 6221B. Am hotărât că dacă o operațiune e cofinanțată din mai multe fonduri, Uh, referirea la informații și informații publice să se facă pentru fiecare fond, așa cum se face acum, sau se poate face referire la fondurile structurale și de investiții. Am dorit să se păstreze practica curentă, dar președinția nu era, uh, nu a fost deschisă la uh, această soluție. La aceeași anex, articol 3b, ori de câte ori e necesar, autoritățile de gestiune trebuie să informeze oficiile Parlamentului European uh, și să ia toate măsurile de comunicare. Nu a fost uh, uh posibil să uh, includă uh, și punctele de informare ale Comisiei Europene, dar iată, e acordul pe care l-am obținut și uh, birourile de informare ale PE sunt implicate. Poate că vom avea nevoie de o nouă strategie de negociere, iar ieri am propus din nou un uh, bloc de patru capitole încă deschise pe care să încercăm să obținem un acord, pentru că uneori e greu de găsit un compromis posibilitățile de negociere sunt uh, mai mari atunci când discutăm mai multe capitole uh, deodată, pentru că în fiecare dintre acestea sunt câte 5 până la 8 puncte asupra cărora nu s-a luat încă o decizie. E și partea strategiei uh, președinției de a pune pe masă cât mai multe puncte spre discuție însă vor să se prevaleze de uh, aceste puncte numeroase ca să aibă marjă de negociere. E vorba acum de uh, proiecte majore, management și control. Am încercat odată în plus să uh, propunem o încheiere în următorul trialog. Ce putem face? Dacă reușim să ne apropiem de final, am putea introduce în uh, raportul nostru cel mai să fie votat în comisie în iulie aceste compromisuri um, pentru raportor cam asta ar fi calea de urmat, dar e posibil ca în iunie să mergem la trialog cu speranța de a închide și alte uh, astfel de capitole de negociere. Și ne-am bucurat să avem sprijinul dumneavoastră pentru a uh, finaliza următoarele patru capitole de negociere, încercând să obținem uh, un compromis pe punctele dificile, sigur rămân unele și mai dificile deschise. Mulțumesc tuturor celor care ne susțin și vom vedea ce vom obține la următoarea întâlnire. Vă mulțumesc foarte mult. Președinta, stimați colegi, deschid acum dezbaterea. Dacă aveți întrebări, vreau să vă mai spun că uh, vicesecretarul general al DG Regio nu pot să-l numesc uh, negociator șef din partea comisiei, pentru că comisia nu negociază, dar uh, este un mediator uh, onest și acord, ne acordă asistență atunci când avem nevoie. Dacă e mai ales o ascult pe Constanța. Dacă aveți deci întrebări de adresat comisiei, iată, avem această posibilitate. Acum vă dau cuvântul. I can't believe my eyes and ears, but it's a good news. Uh, uh, Domnul Vlasak. Mulțumesc. Întâi de toate doresc să mulțumesc echipei de negociere pentru eforturi. Am participat și eu la mai multe trialoguri și pot să vă spun că e o muncă foarte grea. cele 40 de trialoguri, uneori țin până la miezul nopții. Deci, sincere felicitări colegilor. Mulțumim însă și comisiei, deoarece um, s-a dovedit un sprijin constructiv și au fost foarte deschiși cooperării. În schimb, mă tem uh, de, sincer, de capitol referitor la diversitatea tematică, pentru că e baza pregătirii acordului vizând parteneriatele. Și ar trebui să putem finaliza toată partea ce ține de programele operaționale. Însă, fără uh, o alocare limpede a uh, obiectivelor tematice și a programelor în funcție de acestea, uh, ne va fi tare greș. Doresc să subliniez că extrem de important pentru ce facem fiecare în țările noastre. Mulțumesc. Președinta, alte observații, comentarii? Lambert. Împreună cu Constanță am încercat să explicăm detalii, dar pentru dezbaterile viitoare două rămași din partea mea. rezerva pentru performanță este încă un subiect deschis și cât se poate de fierbinte. Dacă e să analizăm situația, sigur, încercăm să premiem cele mai bune proiecte, dar asta nu înseamnă că vor lua niște bani pe care îi pun deoparte și că cândva, la sfârșitul perioadei sau chiar după perioada de programare, vor și pune în aplicare acțiunile prevăzute. Nu mă pot bucura de așa ceva. Iată așadar un subiect fierbinte, cum spuneam, și nu ne prea place acest subiect. Întrebarea e cum să negociem acest aspect. E un subiect pe care îl pun pe masa discuției pentru că vrem să fim foarte limpezi în acest punct. Vrem să respectăm mandatul, însă calculele în cadrul CFM au fost aduse în discuție și nu potrivit uh, uh, uh, procentului de 5%, ci s-a ajuns la 7%. Trebuie să ne bucurăm. Ar fi greșit să nu o facem. Și al doilea element se referă la macrocondiționalități condiționalitatea macroeconomică. Și azi dimineață a existat uh, o afirmație clară în acest sens. Uh, iată două puncte pe care trebuie să lucrăm, să vedem cum le putem uh, finaliza. Sigur, întregul pachet e important, dar aceste două elemente s-ar putea să nu poată fi decise înainte de votul nostru din luna iulie s-ar putea să fie printre ultimele puncte uh, pe masa de negociere pe care să nu le putem finaliza până la sfârșitul anului. Dacă aveți orice sfat, vă rugăm insistent să ne-l transmiteți și nouă. If there are no, no more... Președinta, alte intervenții? Ian Olbricht și apoi Alisa. Mulțumesc. Două observații. Eh, pe linia deschisă de colegul Vlasac. Ca echipă de negociere așteptăm o decizie asupra concentrării tematice a FSE, pentru că ori confirmăm ceea ce s-a hotărât deja, ori provocăm o deconstrucție a întregului sistem. Iată de ce avem nevoie rapidă de o decizie în acest punct pentru că dezbaterea a fost una foarte dificilă și mă întreb acum dacă e util să o redeschidem. Depinde ce model va fi acceptat în cele din urmă. Și trebuie să fim conștienți de consecințele concentrării tematice. Au existat câteva scenarii potrivit cărora posibilitatea teoretică de a schimba numele obiectivelor teoretice uh, să fie posibile. Eu sper că nu se va întâmpla așa, pentru că dacă e să schimbăm numele obiectivelor tematice, ne vom regăsi într-o capcană. Și ultimul element mm, ține de ce Lambert tocmai a spus. Uh, rezerva pentru performanță este foarte importantă. Pentru că eu bănuiesc că această rezervă pentru performanță de 7% este condiția de a menține plățile la uh, nivelul de 908. Uh, fără o altă ecuație și un alt sistem de calcul, uh, cifrele propuse de Consiliu și care se vor uh, afla pe masă nu vor mai fi fezabile. Adică ar putea fi fezabile cu condiția ca politicile să fie atât de dificile încât nimeni să nu le poată gestiona și să economisim banii respectivi, ceea ce, din păcate, nu e o glumă. Cred că cu un astfel de nivel al plăților nu stăm bine. Iar din punct de vedere sistemic, am îndoieli asupra unei rezerve de performanță atât de mari. Dar dacă asta e condiția pentru ca plățile să fie efectuate, atunci nu m-aș opune. Depinde despre ce vorbim, de sistem sau de fezabilitate. Și e o decizie dificilă, pentru că ministrii de finanțe, din câte știu eu, au socotit acest procent de 7% pentru ca plățile să fie posibile, pentru că, așa cum ai spus, acest lucru va interveni după perioada de programare. Uh, practic împingem uh, problema încă și mai departe în viitor. Elizabeth Schroeder. Ia fiind Dank. Mulțumesc. Și eu aș dori doar să aduc o completare. Lambert a referit la problemele centrale și înțeleg, uh, dragi colegi, uh, acest lucru pentru că mai sunt și alte trialoguri, cum este cel privind uh, Fondul Social European, care depind de obiectivele tematice și nu pot fi încheiate până când nu se iau deciziile în acest sens. Un capitol întreg depinde de acest lucru. Am uh, încheiat cu președinția cipriotă capitolul privind uh, planificarea și tot cu ciprioții am început negocierea la capitolul acesta, dar de ani de zile rămâne în sertar acest document și nu mai este scos la lumină. Alte capitole sunt deschise și uh, mi se pare că e o strategie care nu este prea constructivă, însă probabil că are de a face cu faptul că irlandezii doresc să blocheze acest subiect. Nu am urmărit uh, dezbaterea de la început, uh, am venit un pic mai târziu, dar ai menționat 40 de trialoguri, da? Într-adevăr este extrem de mult. Toți cei care au experiență știu că nu ar fi fost de fapt o problemă să se ajungă la un rezultat până acum la ultimele, uh, dacă s-ar fi spus trebuie ca ultimele negocieri să fie pe 16 mai, ne-am fi făcut fiecare programul uh, în așa fel încât să reușim, însă deocamdată se pare că suntem departe de sfârșit. În ceea ce privește chestiunile centrale, mie mi se pare că trei puncte sau patru sunt centrale pe care trebuie să le susținem până la sfârșit și acestea au consecințe importante și asupra celorlalte regulamente. Aici intră FSE, la care vom încerca să facem progrese, dar cred că va fi foarte greu pentru că Consiliul are o cu totul altă bază de negocieri, nici măcar asupra temeiului de negociere nu suntem de acord. Condiționalitatea ex ante pentru uh, politica transversală mi se pare că este al doilea punct central. Uh, la fel și rezerva de performanță este un punct important și cel mai dur punct care ne așteaptă este condiționalitatea macroeconomică. Acestea sunt cele patru puncte centrale, nici măcar nu am deschis încă acest capitol și e clar de ce nu, pentru că va fi foarte, foarte greu. Dar se poate întâmpla să tragem după noi până la sfârșit aceste patru capitole. Ian uh, ar trebui măcar să negociem titlul, să știm cum se va numi acest capitol. După aceea vom ajunge mai aproape, mai, avem nevoie de disciplină la următoarele trialoguri ca să nu fim uh, uh, sufocați. Știm că la fiecare negociere trebuie să cedăm o bucățică din mandatul nostru, asta știm cu toții din capul locului, dar nu trebuie să uh, pierdem din ce am câștigat până acum. Însă, trebuie să avem și titlul de concentrare tematică la articolul 9, care ține de mai multe trialoguri diferite. Apoi, chestiunea costurilor e o chestie ce ține de uh, inteligența noastră, de felul în care reușim să fim inteligenți și să ne prezentăm propunerea la Consiliului. Uh, trebuie să avem o masă de negociere, o masă din care să putem pierde și câștiga. Asta e uh, Mă uit la comisie, văd că mm, îmi fac semne de aprobare, trebuie să mai vedem. În orice caz, la articolul 9, nu titlurile sunt problema, titlurile regulamentului uh, de specialitate, ci problema principală va fi concentrarea tematică, ceea ce nu mi se pare deloc ușor de rezolvat. Uh, Trebuie să spun sincer, dacă acestea sunt bazele uh, poziției Consiliului, nici nu vom putea să negociem cu ei măcar. Președinția irlandeză până acum nu m-a convins prin modul de a se purta că dorește să negocieze. Mi s-a părut că nu sunt pregătiți să negocieze, ci că sunt doar pregătiți să blocheze uneori eh, nici măcar nu mai primim textele în timpul ședinței, ci sunt pregătite gata dinainte, fără să se discute cu noi. Dacă noi spunem, da, bun, aceasta este masa noastră de negociere, asta dorim noi să negociem, voi ce propunere aveți, ei ne spun, ei, capitolul acesta îl amânăm pe săptămâna viitoare. Nu mi se pare uh, o poziție foarte deschisă, se știe între timp cât de dificil e, peste tot unde mă duc, în regiunea mea, uh, mi, mi se pune întrebarea ce se întâmplă, ce faci la trialog, te tot duci acolo și după aceea vin apoi și ne spui că nu e gata, că nu s-a terminat. Aceasta este situația, dar nu depinde de noi, depinde în mod evident de președinția irlandeză și pot să vă spun uh, cât se poate de deschis că uh, trebuie acum ca negocierile să meargă mai departe pentru că acest lucru uh, va fi și o dovadă a succesului acestei președinții. Nu știu acum dorește cineva să um, intervină? Victor, tu vrei? Nu, tu vrei pe alt subiect. Pe acest subiect. Um, aș vrea să reacționez la ce a spus Elizabeth și la ce a spus uh, Lambert mai devreme. Da, bineînțeles că și eu vreau să se încheie lucrările. Vrem să um, păstrăm mandatul pe care l-am avut și mi se pare că propunerea noastră din partea Parlamentului este una inteligentă pentru că noi dorim flexibilitate pentru regiuni, dar pe de altă parte nu vrem să pierdem din vedere uh, Însă se pare că Consiliul nu e întotdeauna dispus să cotească în direcția dorită de noi. Cele, însă, dacă ne uităm la cele patru puncte menționate de tine, Elizabeth, aș dori să rog pe fiecare coleg și pe fiecare colegă, indiferent de grupul politic, indiferent de calitatea de membru în comisie, să se gândească dacă, până la urmă, credem că suntem uh, în stare să respingem cu totul această rezervă de performanță, de exemplu. Deci trebuie să ne gândim fiecare unde există marjă de manevră pentru noi. Nu e nici măcar nu trebuie să fie o marjă de manevră foarte mare, dar trebuie să începem de undeva pentru că până la urmă uh, Uh, trebuie să uh, realizăm că suntem cu toții interesați de obținerea unui compromis și deci trebuie să identificăm fiecare locurile de unde putem ceda. Evident, de, de la sine înțeles că vom rămâne la mandatul nostru și asta voi și scrie în raport, fără discuție. Însă pe de altă parte, nu trebuie nici să avem o poziție uh, zidită, bătută în cuie, de parcă nici nu ar exista lumea reală și să ne comportăm de parcă nu ar exista nimic altceva. Deci vreau să vă rog frumos uh, să vă gândiți în inima și în mintea dumneavoastră la aceste subiecte și să dați echipei de negociere sfaturi inteligente. Yes? No. What are you saying? I, Yeah. If you just do it like this, I... Uh, dacă ridicați așa cartonașul, o să-l văd mai bine. Joachim. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea o întrebare pentru colegii și colegele din echipa de negociere. În primul rând, am tot respectul, nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă 40 de reuniuni. Ce uh, ce costuri sunt implicate în ceea ce privește calitatea vieții, timpul și nervii. Și se pare însă că magia durează. Președinția irlandeză a Consiliului este în continuu criticată. Eu personal pot să spun, cel puțin în uh, legătură cu colegii din președinția irlandeză cu care am negociat eu uh, în anumite dosare, Uh, uh, independent de uh, condițiile financiare și alte directive, că am identificat la ei o disponibilitate destul de mare de a discuta în afara negocierilor oficiale. Însă, bieții de ei, bieții tipi, am văzut numai bărbați, nu și femei, nu au ce să facă. Ei trebuie să țină cont de pozițiile a 27 de state membre, iar Consiliul, după părerea mea, din câte știu eu, ă, nu s-a mișcat niciun pic de câteva luni încoace. Asta se întâmplă și cu cadrul financiar multianual și asta este situația. Între timp, văd în că unele regiuni și în Germania unele landuri scriu ă, guvernelor și uh, le roagă să își impună poziția la negocieri. Vă dați seama că aceste lucruri sunt apoi transmise și președinției abia după ce sunt discutate și votate în statele membre respective. Deci o președinție nu poate să ofere altceva decât ce este în discuție la Consiliu. Și deci cred că trebuie să ne gândim cum putem noi să uh, ne comportăm, dată fiind această situație fondurile de coeziune și fondurile structurale sunt uh, foarte importante, însă la Consiliu sunt de multe ori negociate de niște persoane care habar nu au de acest subiect. În Germania este ministrul de externe care uh, negociază aceste fonduri, care nu are nicio treabă cu politicile structurale. Mi se pare de fapt că este o eroare de structură în instituție și se întâmplă că o mare parte dintre statele membre nici măcar nu sunt interesate de succesul acestor negocieri. S-a tot discutat uh, uh, în ce linie să intre politica de coeziune și unele state membre au spus în, uh, că în legătură cu agricultura și pescuitul nu le interesează așa de mult la ce linie intră. Eu cred că aici ar trebui clar să deschidem o dezbatere la modul general și să uh, avem o dezbatere în plenară, dar să nu fie la 23.30 la Strasburg, ci uh, într-un loc de pe ordinea de zi mai vizibil, să avem o dezbatere comună, joint debate, pe subiecte foarte importante la Strasburg, de exemplu, pe tema coeziunii, a politicii structurale și așa mai departe, pentru că aceste lucruri sunt foarte importante pentru regiuni și pentru întreaga Europa și trebuie să fie dezbătute. Constanțe și apoi Lambert. Da, pe scurt, ca răspuns la ce ați spus uh, chiar acum. Când este vorba de cadrul financiar, îți dau dreptate. Aceasta e procedura și nici nu mai vreau să comentez. Însă în ceea ce privește mandatul, mandatul de negociere și chestiunile ce țin de Uh, conținutul politicii, mandatul președinției este mandatul primit de la Coreper și este un mandat mai mare și mai cuprinzător decât poziția pe care e gata președinția să o negocieze. Uh, pur și simplu președinția nu a mai revenit, nu a mai raportat statelor membre ce s-a întâmplat, nu le-a spus uh, ce evoluție au avut loc și în ultimele săptămâni s-a întâmplat acest lucru. Noi sigur că mai suntem în legătură și cu alți membri de la nivelul Consiliului și a fost clar că aceasta este poziția, că președinția are mandat de negociere însă uh, folosește la momentul respectiv o altă strategie. Și e foarte mare diferența între președinția cipriotă și cea irlandeză. Toți am crezut că nu vom realiza prea multe cu ciprioții și până la urmă am reușit să încheiem planificarea strategică cu ei. Am făcut lucruri pe care nici nu le-am fi visat înainte posibile am reușit să facem foarte, foarte multe lucruri pe care pur și simplu nu le așteptam, nu mă așteptam să fie atât de simple. Bine, nu a fost simplu, dar am reușit să le rezolvăm, iar președinția irlandeză a tras de timp luni de zile, gândindu-se că poate să tărăgăneze treaba și până la urmă uh, sperând că noi o să urmăm uh, poziția președinției și nu o să uh, ne mai prezentăm pretențiile deloc. Așa ceva nu putem accepta la negocieri, de aceea am și ajuns aici unde am ajuns și să știți că vom negocia cât de mult mai, este, mai trebuie pentru a obține toate compromisurile necesare, pentru că știm cu toții că în octombrie trebuie să ajungem în plenară cu o poziție globală, cu o propunere globală privind politica de coeziune și până atunci trebuie să încheiem negocierile. mi-e și frică să mă uit la tine, nu mă uit și mă gândesc că nu mai vrea nimeni să intervină. Putem să finalizăm discuția sau mai vrea cineva să ia cuvântul? Lambert. Ich denke, dass das Hühnerhock, das hört da im Agrarbereich nicht. Das können wir hier nicht lösen. Das ist auch, was, ich möchte noch mal hochnehmen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să adaug la ce a spus Constanțe că trebuie, în cadrul acestui proces, să mm, ajunge cât se poate de bine la vot și să comunicăm uh, rezultatele. Putem să ne luăm de la început, să discutăm uh, chestiunile menționate în amendamente, dar nu cred că va fi posibil. Ideea este ca, ca în uh, plenara din octombrie să nu avem 300 de amendamente. Vrem să fim cât se poate de uh, concreți, să țintim foarte bine subiectele cele mai importante. Pe acestea trebuie să ne concentrăm, pe asta trebuie să meargă dezbaterea și trebuie să lansăm aceste dezbateri înainte de plenară, adică să uh, ne asigurăm că discutăm uh, chestiunile care ne interesează direct, să profităm de elanul politic și poate să găsim un uh, moment propice la Strasburg, astfel încât să discutăm despre acestea. Uh, o să discut um, și cu um, raportorii fictivi și puteți să luați legătura și noastră cu ei pentru a vedea dacă putem să ne punem de acord. Doamna președinte, mai are cineva um, comentarii de făcut? Dacă nu, atunci aș vrea să vă răpesc 3 uh, sau 5 minute referitoare uh, în care să vă spun uh, despre procesul despre care vorbeam, dar uh, pot să vă spun că eu am prezidat ultimele cinci uh, trialoguri din iulie încoace și pot să spun că în cadrul președinției cipriote abia atunci s-au făcut progrese concrete Pot să vă spun că nivelul de mulțumire al raportorilor a fost uh, foarte diferit în funcție de complexitatea problemei de, și de dimensiunea regulamentului discutat. Și regulamentul acesta general uh, este pur și simplu o provocare imensă pentru negociatori. Nu se pot lăsa așa uh, detalii în seama întâlnirilor pur tehnice. Toate aspectele sunt interconectate și, într-adevăr, a fost vorba de un proces extrem de complicat. Și cred că noi, ca Parlament, uh, aș spune că ieșim oarecum învingători. Nu, nu aș spune că ne-am arătat acolo mușchi și că am obținut nu știu ce chestiuni foarte importante pentru noi, dar um, am um, orientat dezbaterea politică și dacă mă uit uh, la întreg procesul, uh, pot să îmi dau seama că ambele părți s-au concentrat pe această sarcină de a obține o politică cât se poate de bună. Poate n-a fost întotdeauna una care să corespundă dorințelor uh, comisiei, dar noi am încercat um, să obținem ce era mai bun. Am spus așadar că a fost vorba de o provocare deosebită pentru că am început negocierile pe baza mandatului pe care l-am votat în iulie, după care am mai avut uh, o parte suplimentară a mandatului care a fost votată în noiembrie și apoi după aceea în cadrul fiecarei reuniuni a Comisiei Regii am avut o prezentare din partea raportorilor și de fiecare dată părțile, uh, discuțiile aflate pe masă v-au fost distribuite, ați avut posibilitatea să citiți documentele care au stat la baza discuțiilor, ați văzut și rezultatele acestor reuniuni de negociere. Iată, că e important să ne amintim că am avut actualizări uh, um, periodice, am tot completat uh, mandatul pe măsură ce am uh, desfășurat discuții. Încă o chestiune pe care aș vrea să o spun este că și uh, în cadrul acestei uh, ședințe ați primit documentele relevante și trebuie să știți acest lucru. Acum, uh, așa cum spuneau ambii raportori, uh, Um, încercăm să încheiem la sfârșitul lui mai acest proces în sensul că partea de negociere și de raportare a rezultatelor negocierilor se încheie așadar săptămâna aceasta, la sfârșitul lunii mai, și urmează să trimitem documentele spre traducere. Este un proces care va dura, va dura este cronofag. Și între timp, vom uh, deschide termenul de depunere a amendamentelor pentru această parte a raportului final care va fi trimisă spre traducere și care se încheie așa cum spuneam, uh, la sfârșitul acestei luni. Așadar, se deschide perioada de punere a amendamentelor. Aceasta va fi între 12 și 20 iunie. Nu se poate mai devreme din cauza unor probleme tehnice uh, Um, legate de sistemul um, informatic și secretariatul vă va trimite informări cu privire la aspectele tehnice legate de depunerea amendamentelor. Eu vă explic acest lucru, dar pe de altă parte, cred că și Lambert și Constanțe v-au spus acest lucru, trebuie să fim foarte uh, responsabili, să ne asumăm răspunderea în ceea ce privește aceste amendamente în cazul acestor, uh, acestui proces. Desigur, uh, cu toții vă veți uita la amendamentele pe care le-ați depus și dacă vă uitați la rezultatele negociatorilor, nu vedeți că acestea corespund în tocmai și poate dacă nu sunteți mulțumiți, veți încerca să compensați cumva, să recuperați amendamentele respective, dar aceasta este o abordare deosebit de periculoasă pentru noi dacă ne gândim la încheierea acestui proces. Așadar, aș vrea să vă rog, să vă încurajez să lucrați împreună, în primul rând, cu raportorii din umbră ai grupului dumneavoastră și după aceea cu coordonatorii donatorii înainte de a depune vreun amendament, astfel încât să putem evita orice probleme care ar apărea uh, și care ar duce la o respingere a procesului pentru că nu s-ar ajunge la o majoritate în comisie și um, acest lucru, pe de altă parte, ar consuma din timpul secretariatului care a lucrat, mai ales în ultimele săptămâni, la um, acest progres și, desigur, în următoarele săptămâni uh, um, vor lucra la fel, um, orare de muncă de 15 ore pe zi, dacă vor veni mii de amendamente, bine, acest lucru va consuma timp fără să aibă o eficiență din punct de vedere al obiectivelor politice pe care vreți să le atingeți. Bineînțeles, este dreptul dumneavoastră să depuneți amendamente, nu vreau să vă resping acest drept, dar sunt chestiuni pe care trebuie să le luați în considerare. Așadar, cum spuneau și colegii dinainte, acum nu vom obține, n-am obținut chiar 100% uh, din ceea ce doream, mai sunt multe lucruri de discutat, dialogurile vor continua și pentru capitolele um, încheiate, pentru regulamentele pe fonduri specifice, um, știm că se vor încheia în curând și după aceea rămâne o perioadă în care să se includă uh, toate rezultatele negocierilor într-un raport pe care îl vom prezenta în luna iulie. Acesta ar fi procedura pe care ne-o propunem, astfel încât să ajungem în plenară în octombrie, în plenara de atunci. După cum v-am spus, secretariatul vă va trimite informații cu privire la modul de um, acțiune dar vă încurajez încă o dată să discutați cu raportorii din umbră, cu coordonatorii, să vă stăm cu toții la dispoziție, astfel încât să finalizăm procesul într-o manieră care să ne mulțumească pe toți. Și așa cum, um, um, cum și ceea ce v-am spus acum se aplică pentru toate celelalte regulament, regulamente pe fondurile specifice. Nu știu cât va dura exact traducerea, s-ar putea să fie în jurul uh, perioadei, în jurul datei de 14 iunie. Știți că uh, între timp aveți uh, uh, propunerea comisiei care se tradusă în toate limbile, mai aveți și rezultatele negocierilor și mm, amintirile dumneavoastră legate de amendamente, desigur, și sperăm să nu există prea multe solicitări de repunere de amendamente, dar uh, să vedem cum uh, vor arăta lucrurile atunci. Dacă sunt întrebări, uh, nu știu dacă avem timp să le discutăm acum uh, la nivel tehnic, dar dacă um, doriți, după ce primiți nota informativă din partea secretariatului, puteți în continuare să solicitați lămuriri. Domnule Boștinaru, mulțumesc, doamnă președinte. Took place on 13 May and with this I can say that we concluded the trialogue Mulțumesc. Cred că putem spune că am încheiat trialogul. Am mai lăsat deschise doar câteva chestiuni pe care vi le voi explica imediat. În ceea ce privește conținutul, nu am făcut niciun fel de schimbare de fond, pentru că am lucrat mai mult pentru a alinia textul uh, regulamentului privind coeziunea cu FADR, după cum știți. O chestiune specifică este cea legată de indicatorii comuni, care este o chestiune orizontală și implică cele trei uh, regulamente, FADR, fondurile de coeziune și cooperarea teritorială. La Strasbourg am discutat despre poziția pe care ar fi bine să o urmăm noi, Parlamentul European, și am decis să avem ca primă opțiune acte, un act delegat și apoi să păstrăm o anexă la regulament ca versiune de rezervă. La reuniunea de trialog s-a decis ca decizia finală să fie lăsată pentru trialogul uh, FADR și ei au reușit să obțină un rezultat bun de care sunt foarte mulțumit și am să-l invit pe Ian să vă explice mai pe larg care este acest compromis. O altă decizie importantă s-a luat în legătură cu condiționalitatea macroeconomică. A avut un amendament care solicita condiționalitatea macroeconomică pentru fondul de coeziune și împreună cu președinția s-a stabilit că ar fi mai bine să fie lăsată orice decizie privind um, condiționalitatea macroeconomică în general pentru trialogul privind regulamentul dispozițiilor comune. Nu am decis calendarul, am hotărât să avem în legătură cu considerentele, mă scuzați, acestea vor fi lăsate pentru procedura scrisă și pentru reuniunile tehnice, dacă și când va fi necesar. Astfel vom avea ceva mai mult timp și vom reuși să luăm o decizie finală privind considerentele după ce, va soluționa, după ce se vor soluționa toate celelalte chestiuni, inclusiv cele rămase deschise, pentru că sunt legate de cadrul financiar multianual. Am început uh, procedura scrisă cu un prim draft pregătit de președinție și cu o uh, propunere de conținut de la echipa de negociere. Și vă voi ține la curent cu rezultatele acestui trialog tehnic. Acum voi intra în detalii cu privire la prevederile care au fost discutate. După cum vă amintiți, am depus un amendament 15 care solicita să se introducă Uh, în sfera de aplicare a Fondului Social European susținerea pentru uh, facilitatea conectarea Europei. Consiliul nu a fost foarte entuziast, dar noi dorim să uh, ne ținem de mandatul nostru pentru că dacă se vor transfera fonduri din FS la uh, Connecting Europe, acest lucru trebuie să se reflecte în regulament. Până la urmă am căzut de acord asupra conținutului general al acestei prevederi, dar s-a decis să nu se introducă într-un articol din sfera de aplicare, ci într-un articol nou, 2 bis, cu un considerent uh, uh, care să-i corespundă și să s-a decis ca acest articol să fie încheiat apoi uh, în funcție de articolul 84 din regulamentul privind dispozițiile comune. Aici și Comisia și Consiliul au fost pentru această soluție. La amendamentul 26, legat de adaptarea la schimbările climatice, am decis până la urmă să, le, să ne aliniem dispozițiile cu cele din FADR, făcând referire la uh, investițiile bazate pe ecosisteme în acest domeniu, dar fără ca acestea să rămână singura opțiune posibilă. Trebuie să vă spun, după cum am zis și mai devreme, că noi dorim alinierea între aceste trei regulamente în ceea ce privește toate uh, prevederile corespunzătoare. Și este uh, foarte util pentru o uh, mai bună utilizare a acestor texte de către actorii regionali și locali. Cu ajutorul Comisiei am trecut prin toate articolele unde era posibilă o aliniere Cred că așa s-a și făcut în regulamentul FADR. Aș dori să subliniez Apoi, în ceea ce privește uh, reziliența, am constatat că există multe uh, similarități cu FEDER. Considerăm că este important să se alinieze achiul de mediu al Uniunii Europene, dar ar fi posibil și să se meargă dincolo de aceste standarde atunci când statele membre identifică alte nevoi. În ceea ce privește abrogarea regulamentului, încă o dată, de dragul coerenței, am decis să așteptăm până când se va lua o decizie privind uh, acest regulament și apoi să uh, ne aliniem cu respectivul regulament. Toate acestea au fost rezolvate sub președinția președintei noastre, doamna Danuta Hübner, și vreau să vă spun Gincuie Barzo, în primul rând, pentru implicarea dumneavoastră. Îmi pare rău, nu vorbesc așa de bine polona, dar fac tot ce pot ca să mă ameliorez. E corect pe plan politic, dar într-adevăr a fost uh, o contribuție substanțială. Vreau să-i mulțumesc și lui Nicolas Martin de la Comisie și lui Peter care au dat dovadă de uh, disponibilitate și de o foarte bună cooperare. Am găsit compromisuri acolo unde la început era foarte puțină marjă de manevră și până la urmă, dar uh, nu în cele din urmă, vreau să mulțumesc echipei de negociere. Erminia, colegei noastre din România, Ramona, lui Ojic, Corneliei și lui Nicolas. Și sigur și colegului meu din România, Iosif Matula, pentru sprijinul său discret, dar foarte important în momente critice. Acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc tuturor. Am reușit și am reușit la modul foarte bun și cred că va fi benefic pentru regiuni și pentru comunitățile noastre. Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul constant. A fost un exercițiu politic foarte interesant. Am văzut persoane cu uh, parcursuri politice diferite care au lucrat într-o cooperare strânsă și prietenească. N-a existat nici măcar o singură divergență, nicio clipă. A fost un exercițiu pe care l-au remarcat și parlamentele noastre naționale. Asta tocmai ca să vedeți că cel puțin pentru politica de coeziune aici avem un grup de persoane foarte talentate și angajate. Mulțumesc! Mulțumesc, că am să deschid acum dezbaterea, dacă e cazul, dar cred că pentru comisie avem o concluzie. Toate regulamentele trebuie să fie foarte scurte de acum încolo și așa toată lumea va fi mulțumită. Nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, în legătură cu indicatorii, puteți explica nu, nu pot să-l las uh, pe Victor uh, să scape fără dezbatere. Am să întreb care e rezultatul final cu cele 10 miliarde. Pentru că s-a căzut de acord asupra datei, dar uh, cum și de, din ce dată vor fi disponibile aceste fonduri? Compromisul a fost negociat, stabilit și adoptat. E decembrie 2016 și la 1 ianuarie 2017 restul de bani, dacă vor fi, uh, vor fi transferați la uh, mecanismul conectarea Europei sub gestiune centralizată. Cu condiția ca negocierile privind CFM să ducă la uh, alocarea acestor bani pentru mecanismul conectarea Europei. Nu suntem încă 100% convinși că rezultatul final de la trialoguri va uh, duce la alocarea aceleiași sume de bani cum propusese Comisia în februarie. Dacă nu vor fi uh, cifre consecvente, s-ar putea să se minimalizeze finanțarea pentru conectarea Europei. Cred că Consiliul și Comisia știu despre ce e vorba, de aceea noi am propus acest compromis fără să menționăm cifrele. Însă este vital să considerăm că acest lucru poate fi făcut și poate fi implementat doar cu un buget. Cu... Și uh, fără aceste 10 miliarde de la fondul de coeziune nu are niciun sens și uh, nici nu se poate realiza dimensiunea transfrontalieră a infrastructurii. Mulțumesc! Deocamdată cele 10 miliarde nici nu există, deci nu primește nimeni bani. Dacă nu mai doriți să discutăm, vreau să vă amintesc că secretariatul va trimite în 31 mai sau 1 iunie textul raportului la traducere, după aceea vă va fi trimis tuturor, iar depunerea de amendamente se poate face până în 20 iunie, ca și pentru regulamentul general. Vreau să-i rog pe cei de la comisie să-și astupe urechile și vreau să vă spun că mâine dimineață va veni domnul comisar Almunia și orientările regionale sunt încă în negociere, sunt la consultarea interservicii și s-ar putea să fie foarte multe chestiuni importante pentru noi, uh, cogenerarea de energie, electricitate, toate aceste lucruri s-ar putea să fie excluse. Deci ar fi bine să fiți pregătiți mâine, să vină cineva cu întrebări pentru domnul comisar Almunia cu privire la aceste mari infrastructuri și sfera de aplicare a orientărilor regionale. Acum putem trece la raportul lui Ian, la FEDER și aveți cuvântul. Uh, yes, uh, thank you, Chair. By the way, it's very interesting that... Mulțumesc. E foarte interesant că negociem uh, texte foarte lungi între comisii și altundeva texte foarte scurte. Uh, În ce privește trialogurile referitoare la FEDER, am avut 13 astfel de întâlniri. Și cred că sunt unele observații de ordin general care sunt importante la început. Și doresc să subliniez rolul important al echipei de negociere, care are un rol dublu, pentru că, în primul rând, negociem între noi, însă aceasta nu e o problemă, pentru că avem un mandat. Problema apoi e ce marjă de manevră avem față de uh, mandat. Asta se decide la nivelul echipei de negociere. Și adesea unii au de câștigat, alții au de pierdut. Abia apoi trecem la negocierea propriu-zisă cu Consiliul și președinția. Asta firește după ce obținem un rezultat la nivelul negocierii interne în echipa noastră. E un lucru important de subliniat, pentru că Așa cum doamna președinte a spus, ar fi bine ca să nu revenim la această etapă a negocierilor interne în ce privește amendamentelor. Apoi, în calitate de raportor, mi se pare surprinzător următorul fapt. Incoerența între avizurile pe care le furnizează serviciile juridice ale fiecărei instituții. Iar acest uh, lucru ar trebui menționat în raport. Înțeleg că avem o Europa unită și trei instituții principale. Dar mai înțeleg că avem și un acord interinstituțional. Și în ciuda faptului că juriștii sunt diferiți și interpretează textele în mod diferit, în cadrul instituțiilor europene, servicii juridice care să se lupte între ele mi se pare un lucru inacceptabil. Noi suntem politicieni și ar trebui să avem niște mesaje limpezi și ferme din partea serviciilor juridice și nu ca acestea să, să, să, să joace ping-pong și să ne trimită practic în fața curții. Textual, un jurist mi-a spus am să vă trimit în fața Curții Europene de Justiție. Este absolut uh, uluitor. Cei care lucrează la comisie merg la negociere și spun că ne vor trimite în fața curții. Cine să facă așa ceva? Barosu? Uh, Barosu să-l trimită pe Van Rompuy în fața curții? Sau ce? Pur și simplu e un fapt inacceptabil. Serviciile juridice ar trebui să aibă discuții între ele și să găsească uh, o interpretare comună a tratatelor altminteri, ajungem în situații foarte periculoase, pentru că asta ar însemna că politicienii pot să utilizeze serviciile juridice pentru a obține anumite rezultate. Poate că fiecare am putea invita serviciile juridice din uh, statul nostru membru și să avem încă și mai multe argumente uh, pe masă. Sunt totuși elemente foarte surprinzătoare și care, pe care nu le putem accepta. Iată problema mea. Acum, referindu-mă la conținut. Unele elemente ale FEDER sunt de bază și uh, avem un acord în ciuda dezbaterilor dificile cu, și, cu Comisia și Consiliul am reușit să uh, obținem susținere în ce privește eligibilitatea și vă reamintesc că au existat probleme mari cu întreprinderile de mari proporții, respectiv cu IMM-urile. Infrastructura pentru servicii de bază în regiunile mai dezvoltate și așa mai departe. Am reușit să obținem totuși un acord cu Consiliul și Comisia a putut confirma acest lucru. Apoi, a existat o dezbatere dificilă asupra priorităților de investiții. E practic materializarea obiectivelor tematice și cu unele detalii minore am obținut și aici un acord. Un element nou propus de comisie și anume dimensiunea urbană se referă la conținutul intervențiilor în regiunile urbane, dar și uh, acele acțiuni integrate în zonele urbane, folosind um, o metodologie specifică, fie aceea a grupurilor locale. Deci, um, sunt puncte dificile, dar am reușit să obținem acord. În schimb, persistă și elemente încă deschise și una dintre acestea e și concentrarea tematică. Am reușit să obținem un compromis pentru regiunile mai dezvoltate, regiunile în tranziție și regiunile mai puțin dezvoltate, dar și acele regiuni care trec prin phasing out. fără a obține un tratament special pentru insule. Toate aceste lucruri au fost uh, obținute, dar un element suplimentar uh, și anume mecanismul de compensare uh, figurează și în politica regională. Acest mecanism deschide statelor membre posibilitatea de a schimba practic tot. E ceva extrem de flexibil noi am fost de acord cu concentrarea tematică și apoi statele membre pot să facă ce vrea. Ăsta ar fi mecanismul de compensare, dar am fost de acord pentru că figurează aici elemente care sunt importante pentru noi. Apare și uh, problema relației cu FSE și, cum am menționat și înainte, întregul pachet referitor la concentrarea tematică depinde acum de FSE. Consiliul a spus nu vom finaliza niciodată uh, concentrarea tematică fără să obținem un acord pe FSE. Așa că așteptăm acest acord și sperăm să fie finalizat cât mai devreme, pentru că orice s-ar schimba la nivelul Fondului Social European va trebui și noi să redeschidem negocierea pe întregul pachet referitor la concentrarea tematică, ceea ce ar reprezenta o dificultate imensă. Un comentariu, dacă îmi permiteți. Cred că mm, Comisia a căzut într-o capcană. Una din primele întrebări pe care le-am adresat Comisiei, și poate unii vă amintiți, era dacă avem 11 obiective tematice, care dintre acestea aparțin de FEDER și care aparțin de FSE? Din cele 11, răspunsul Comisiei a fost pentru FSE avem temele 8, 9, 10 și pentru FEDER toate cele 11. Dar asta înseamnă că există o suprapunere pe trei obiective tematice și întreaga dezbatere pe care o purtăm acum se referă la această suprapunere pe obiectivele 8, 9 și 10. Eu cred că ar fi fost mai bine să clarificăm de la bun început ce ține de FEDER și ce de FSE, dar acum evident e prea târziu. Trebuie să, să fim conștienți că această suprapunere uh, e acum problema și ne întrebăm dacă trebuie să ne concentrăm pe uh, procent sau pe concentrarea tematică în sine. Trebuie deci să abordăm această suprapunere a obiectelor 8, 9 și 10 sau pe alte teme, cum ar fi 1, 2 și 3. Asta e problema cu obiectivele tematice. Acum, probleme serioase au apărut și la un alt punct foarte surprinzător pentru noi. Dar cineva care cunoaște tratatele mai bine decât mine, poate că nu e la fel de surprinzător. Și e vorba aici de acte delegate versus acte de implementare. E o consecință a tratatelor și uh, această dihotomie revine în diverse uh, comisii. În mod surprinzător pentru noi politicienii, Consiliul și Comisia fac din acest subiect unul dintre cele mai încerbiți. În ce privește, de exemplu, acțiunea inovatoare. Sunt acțiuni ale Comisiei. Comisia se ocupă de ele. Nu are nimic de a face cu statele membre, deci ar trebui să fie un act delegat. Dar Comisia se luptă să obțină un act de implementare și noi nu înțelegem de ce. În mod logic, nu ar fi nevoie de așa ceva. Pe de altă parte, avem probleme juridice serioase cu uh, regiunile din opt-out. Noi am introdus amendamentul uh, referitor la um, ajutorul operațional pentru aceste regiuni și în mod naiv am introdus un amendament cât se poate de simplu, iar rezultatul este că cea mai mare dezbatere între Consiliu și Comisie apare tocmai pe această temă a ajutorului operațional. Nu vreau să intru în detalii, dar e un punct foarte, foarte dificil. Uh, și e unul dintre motivele pentru care vă spuneam la început, uh, am fost amenințat că vom fi trimiși în fața curții. Nu înțeleg de ce e atât de greu ca serviciile juridice să cadă de acord. E un uh, element minor din punctul nostru de vedere, dar care pune probleme majore. Poate că e vorba de a uh, crea un precedent. Uh, Însă, iată problema. Acum, referindu-mă la indicatori. Și aș prelua abordarea pozitivă a colegilor. Au existat de la bun început două posibilități. Fie încercăm să schimbăm indicatorii din perspectivă politică, pentru că știm cum să o facem, fie după propunerea raportorului, haideți să nu ne atingem de acești indicatori. Pentru că indicatorii nu sunt o problemă politică, e ceva ce ține de uh, experți, e o problemă tehnică și de verificare. Practic, nu ne-am atins de indicatori și, din nou, a intervenit problema actelor delegate versus acte de implementare sau, a treia alternativă, anexa. În cele din urmă s-a hotărât că acestea vor figura în anexă. dar că indicatorii nu vor fi modificați acum, ci că ne vom baza pe propunerea comisiei. Timp de 2 ani, Comisia a pregătit și indicatorii împreună cu experți, deci nu ne vom atinge de ei. Însă deschidem posibilitatea prin niște acte delegate ca ulterior indicatorii să fie modificați dacă e necesar. Însă nu o schimbare de esență, ci de a menține o situație stabilă însă e important ca statele membre să aibă sentimentul că acești indicatori sunt stabili. Ei ar putea fi eventual actualizați. Pe scurt, cred că în ciuda negocierilor dificile odată în cadrul echipei de negociere și care a solicitat din partea raportorilor din umbră Uh, o abordare uh, de tip compromis și încă o dată le mulțumesc. Cred că am reușit să obținem chiar și așa niște rezultate pozitive și dacă se obține un acord pe FSE, atunci uh, vom putea vota în iulie și pe acest raport. Vă mulțumesc, spune președinte, doamna Vespa. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să îi mulțumesc de la bun început lui Ian Olbricht Cred că este foarte bine să discutăm la echipa de negociere și abia apoi să mai punem la punct detaliile negocierilor pentru trialog. Cred că e foarte bine că am discutat între noi, în spatele ușilor închise, asta am făcut uh, foarte mult. Nu am avut de la început aceeași părere și până la urmă am reușit să ajungem la rezultatul pe care îl vedeți. Este foarte bine că în legătură cu cele 11 obiective tematice am reușit, realizat ce am realizat, dar ne-am fi dorit mai mult. Uh, noi am fi vrut uh, să avem un uh, obiectiv voluntar, însă nu l-am obținut, dar am obținut un rezultat care ne convine totuși. Cred că Uh, chiar uh, este bine pentru noi toți și um, am, obțin, am uh, obținut și alte lucruri pe care ni le-am dorit. Rezultatul rezultatul este mai mult sau mai puțin cel pe care l-am țintit. Aș vrea să vă amintesc chestiunea legată de gaze pe care am discutat-o foarte uh, cu foarte multă emoție uh, și până la urmă... Uh, ba nu, acest termen până la urmă în considerente a fost înlocuit, în loc de gaz s-a spus energie și uh, de asemenea în discuțiile privind aeroporturile am reușit să ajungem la ceea ce ne doream, dacă să fie sau să nu fie construite. Sigur că întotdeauna este așa la negocieri, uh, Uh, trebuie uneori să spui da, alteori să spui nu, dar noi ca echipă de negociere pentru Parlament și pentru cetățeni cred că am avut rezultate bune și nu în ultimul rând datorită conducerii colegului nostru. În legătură cu președinția irlandeză, aș vrea și eu să mai spun ceva, s-au spus multe aici. Au fost negocieri foarte dure la uh, penultimul trialog cu cinci minute înainte de final au spus nonșalant cu asta suntem de acord, cu asta nu. Bine, a fost uh, prima dată când uh, am mers la un trialog, dar mi s-a părut destul de ciudat. Pentru că, până la urmă, noi acolo nu stăm la, uh, nu suntem pe o poziție de inferioritate, ci reprezentăm cetățenii. Și, în fine, vreau să vă mulțumesc tuturor foarte mult și să vă felicit pentru rezultatele obținute pot să vă confirm că în acest trialog raportorii din umbră au fost cât se poate de activi. Dacă există alte comentarii, intervenții? Da, Adri. Mulțumesc. și eu sunt bucuros că am obținut acum un compromis. Totul e bine, dar uh, văd niște amenințări în detalii. Și dacă să vorbim despre indicatori, trebuie să fim prudenți în ce privește actele delegate și, cum spuneam, în detalii. La detalii trebuie să fim atenți la susținerea oferită marilor companii. Există niște condiții, iar uh, compromisul spune că acesta va fi conectat cu susținerea acordată IMM-urilor. Dar trebuie să clarificăm lucrurile. Ce înseamnă asta? Trebuie să fim cât se poate de atenți, iar în cele din urmă eu sunt satisfăcut pentru că Condițiile eh, pe care le-am solicitat au fost întrunite și mulțumesc tuturor. Mulțumesc, spune președinta. Alte intervenții? Dacă nu, trebuie să repet. Secretariatul vă va trimite în scurt timp textul și nota tehnică. Amendamentele pot fi introduse între 12 și 20 iunie. Văd că tot intrați și ieșiți din sală și doresc să vă spun că am primit din partea domnului măsură o informare mâine la 9 dimineața atunci când uh, îl primim pe comisarul Almunia și comisarul Lewandowski va fi prezent la Comisia uh, Buget cu informații referitoare la uh, capitole, subcapitole la distribuția bugetului 2014-2020, uh, dacă puteți trimite pe cineva, ar fi uh, grozav. Nu ne putem dedubla, nu putem fi prezenți în ambele ședințe, dar dacă ați putea să trimiteți asistenții, ar fi foarte bine. De asemenea, secretariatul va, fi, uh, va lua note și vom împărtăși informațiile. Acum aș propune să trecem la următorul raport. E vorba de raportul Ricăi Pacarinen. Uh, ea și-a schimbat numele de familie și practic a dispărut uh, uh, din Parlament pentru o vreme. Am câteva elemente de informare din partea ei în ce privește negocierea vizând Uh, Fondul European de Dezvoltare Regională pentru obiectivul de cooperare teritorială. Ea, cum știți, Rica e, cum știți, în concept de maternitate și vă transmită salutări, dar participarea la trialoguri și vă mulțumește foarte mult pentru susținere în negociere și pentru întreaga cooperare. E foarte important să ne dăm seama că pentru prima oară în istoria uh, fondului de coeziune Cooperarea teritorială are un cadru legislativ specific. Înseamnă că această politică a devenit în sfârșit o politică în adevăratul sens al cuvântului și vă amintiți poate că una din pozițiile noastre clare în mandat a fost tocmai uh, sporirea cotei uh, um, cooperării teritoriale în cadrele politicii de coeziune. O decizie politică a fost luată în februarie și Consiliul ne-a trimis uh, procentul de 7%. La încheierea trialogului și din discuțiile cu Rica am scris o scrisoare președintelui Schulz prin care uh, solicitam în cazul în care se redeschide negocierea pe buget să se țină seama de o alocație sporită pentru cooperarea teritorială. Și trebuie să vă spun că acest lucru nu mi se pare fezabil sau probabil, pentru că nu putem translata banii de la um, nucleul politicii la um, cooperarea teritorială, pentru că interesele individuale ale statelor membre intră în joc și nu cred că avem mari speranțe. Uh, în acest sens și Consiliul deja ne-a transmis că acest lucru nu va fi posibil. Iată de ce Cred că singura arie unde nu am primit ceea ce ne așteptam e tocmai nivelul uh, de resurse disponibile pentru această politică. Alte puncte negociate, la fel ca în cazurile anterioare era participarea statelor terțe, însă am beneficiat de susținerea serviciilor juridice pentru a găsi compromisul satisfăcător pentru Parlament. Am avut discuții îndelungate în mai multe trialoguri asupra altor subiecte importante, anume sistemul de finanțare al programelor de cooperare teritorială, un lucru care nu s-a mai făcut uh, niciodată. Nicolas, corectează-mă dacă greșesc. Acum se poate face printr-o uh, finanțare pe program sau finanțare pe stat membru. În cele din urmă s-a uh, abordat finanțarea pe program, dar odată ce fiecare stat membru dispune de bugetul național, poate controla lucrurile și nu am putut schimba uh, abordarea nici în cazul cooperării teritoriale de la finanțarea pe, uh, pe stat membru la finanțarea pe program. Și de aici a rezultat și anume frustrare în echipa de negociere. Pe alte teme a existat o schimbare pozitivă. Mă gândesc în special la flexibilitate, la concentrarea tematică. Am ales uh, abordarea uh, de tip FEDER chiar dacă procentul e altul, și anume 8%, um, e vorba de 80% uh, pe uh, teme și 20% pentru restul proiectelor. Mm, există flexibilitate pentru uh, cooperarea transfrontalieră și rezultatul și aici, cred eu, este unul bun. Mai multă flexibilitate, deci. În ce privește asistența tehnică, s-a solicitat de asemenea mai multă flexibilitate în cazurile în care implementarea s-ar putea dovedi dificilă, așa încât am găsit și aici un compromis satisfăcător pentru noi. În ce privește considerentele, acum analizăm propunerea Consiliului și aici vom uh, merge pe procedura scrisă, ca și în cazul altor regulamente. Avizul general al raportarei este că mandatul a fost în linii mari uh, realizat și că pornind de la mandat argumentele ne duc la concluzia că soluția găsită a fost una bună, în special în ce privește flexibilitatea și concentrarea tematică. Uh, și, cum vă spuneam, nu am izbutit ce ne doream uh, la nivelul susținerii și a finanțării per program. Aceste informații vin din partea RICăi. Dacă nu aveți uh, comentarii sau alte observații, din nou, raportul îl veți primi cât mai curând și amendamentele se pot introduce între 12 și 20 iunie. Iar acum, ultimul raport care ne mai rămâne este raportul lui Joachim. Um, Ich habe mir sagen lassen... Mulțumesc, doamnă președinte, spunea domnul Țeler, în Polonă. Uh, m-am ocupat de negocierile pe acest subiect. Uh, acest uh, regulament a fost cel mai dificil și de aceea a fost și ultimul negociat. Nu cred că trebuie să ne lăudăm prea mult, însă cred că după ce alaltă ieri am avut cel de-al treilea trialog de negocieri cu Consiliul. Uh, cred că stăm destul de bine. Iar uh, articolul din regulament uh, între timp a fost votat, cele cu adevărat relevante. Ce a mai rămas au fost considerentele și pe acestea le vom discuta chiar în această seară. Aș vrea să exprim acum mulțumirile pentru faptul că am reușit să încheiem trei, în trei runde de negocieri uh, să obținem acest rezultat. Vreau să mulțumesc președintei noastre care s-a implicat foarte uh, mult pentru gecturi încă de la început Vreau să mulțumesc secretariatului domnului Manev în persoană, consilierilor și uh, asistentului meu care au reușit să coopereze cu toții foarte bine. Mulțumesc deosebit comisiei, mai ales domnului Martin și domnului Peters, care ne-au uh, susținut în mod durabil și consecvent și atunci când au existat uh, dificultăți, ne-au făcut chiar sugestii de formulare și au arătat că susțin foarte mult acest instrument juridic. De asemenea, în legătură cu președinția irlandeză a Consiliului, trebuie să spun uh, acum că am avut uh, discuții uh, chiar dinainte de începerea președinției cu reprezentanții Irlandei și în afară de trialogurile oficiale, când existau dificultăți, am reușit să ne întâlnim pe căi neoficiale. Am spus-o și ceva mai devreme în legătură cu statele membre uh, Știam uh, câteva lucruri despre discuțiile din uh, grupul de lucru din Consiliu. Iar acolo erau divergențe mari de opinii și deci au fost dificultăți pentru irlandezi pe care noi cel puțin le înțelegem. Ei au reușit să le rezolve până la urmă și să știți că între timp mă gândeam că nu vom reuși să obținem un rezultat înainte de vacanța de vară, dar acum se pare că l-am atins. Despre ce este vorba, uh, să știți că am uh, stat foarte aproape de mandatul primit de la comisia noastră și trebuie să vă spun că am fost în contact constant cu utilizatorii acestui instrument juridic și anume GECT-ul, respectiv cu Comitetul Regiunilor și constant ne-am consultat cu Comitetul Regiunilor uh, pe tema unor propuneri de compromis importante pentru utilizatorii uh, jet sau celor care vor dori să lucreze pe viitor cu uh, aceste grupări. Care au fost punctele de negociere, punctele specifice? Doream să ne ocupăm uh, Uh, de o simplificare a regulamentului privind GECT, uh, să obținem mai multă siguranță juridică, de asemenea uh, reglementări flexibile și transparente pentru GECT. Cele mai dificile puncte aici au fost aprobarea tacită, această formulă Uh, care apare atunci când uh, autoritatea competentă nu reacționează, nu se exprimă uh, și atunci se consideră că proiectul a fost adoptat, a fost aprobat. Am reușit ca acest termen de șase luni să fie valabil, după care, dacă nu s-a acordat autorizația, se consideră că este o aprobare tacită. Este un lucru bun, mai ales pentru statele în care um, se vor introduce aceste gecturi, uh, va fi nevoie de cooperare între mai multe state și uh, credem că uh, în statele în care vor avea sediul aceste grupări, trebuie ca regulile să fie foarte simple și clare. În toate celelalte state care participă, trebuie să fie valabil acest termen de șase luni Există doar o excepție pentru statul în care are sediul Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială. Cred că astfel reușim să simplificăm funcționarea birocratică a GECT. Ă, sperăm că astfel nu vor mai fi amânări și tărăgănări. Sperăm ca prin acest regulament să ă, ajungem Uh, și la o declarație comună a celor trei instituții, instituții Consiliu, Comisie și Parlament, uh, Sperăm că statele membre vor înțelege astfel că au obligația de a respecta regulamentul și după declarația comună uh, sper să se dezvolte grupările europene de cooperare teritorială. O altă dificultate a fost legată de dreptul de muncă. Până nu de mult, conform Consiliului, regulile aplicabile în domeniul dreptului muncii erau controversate. La consultări am constatat că în practică există dificultăți foarte mari, mai ales legate uh, de uh, faptul că uh, foarte des în regulamentul actual statele membre nu cunoșteau legislația din celelalte state membre. Am decis că va trebui să existe o declarație comună cu privire la articolele specifice din regulament. Uh, GEC turile vor trebui să fie capabile să-și stabilească uh, uh, dreptul de muncă adaptat la fiecare caz. Și cred că astfel vom avea grupări funcționale. Următorul punct important din discuție a fost um, chestiunea întreprinderilor care um, furnizează servicii de interes uh, general, deci uh, public services. Am reușit să introducem amendamentele noastre în regulament, amendamente care să permită întreprinderilor din cadrul GECT să uh, ofere și servicii de interes general. Acest lucru lipsea din propunerea inițială a Comisiei, a fost o propunere a Parlamentului, și credem că am făcut un lucru foarte bun pentru regiuni. Am introdus acest lucru în regulament pentru ca pe viitor să se poată uh, activa și în domeniul sănătății, al educației și în domeniul social să se creeze uh, grupări europene de cooperare teritorială. Poate fi vorba de grădinițe și alte inițiative de acest gen, nimic nu le mai stă în cale. De asemenea, am negociat ca pe viitor să fie uh, permisă și introducerea de astfel de rupări în mod mai simplu, uh, să nu fie nevoie de, pentru fiecare proiect specific de o aprobare separată de la fiecare stat. Am reușit să convingem uh, Um, Consiliul că este nevoie de uh, simplificare pentru buna funcționare a grupărilor europene de cooperare teritorială și am reușit uh, ca uh, acum să uh, se prevadă ca numai inițial să fie nevoie de aprobări pentru crearea unei grupări europene de cooperare teritorială și după aceea să nu mai fie proceduri birocratice. A mai apărut un element nou privind uh, gecturile și anume participarea statelor terțe. Aici putem, am putut găsi o definiție echilibrată și cuprinzătoare. Comisia ne-a ajutat foarte mult în ceea ce privește cooperarea cu state din afara Uniunii Europene s-a găsit un mod de a coopera și cu regiunile ultraperiferice, deci cu regiuni de peste mări care doresc să participe la un GECT. Nu sunt um, la distanță de câțiva kilometri, de exemplu Guiana franceză sau Madeira sau insulele Canare, uh, ar dori poate și ele să întemeieze gecturi cu regiunile care sunt vecine cu ele Acum am menționat în regulament uh, prevederi privind posibilitatea de întemeiere a unui astfel de gect, ceea ce reprezintă un progres suplimentar, după părerea mea. Sper ca pachetul pe care l-am adus acum la bun sfârșit să uh, rămână valabil. Am ajuns la considerente, am, le-am votat, nu vom mai avea nevoie de încă un trialog în plus cred că le putem rezolva uh, pe, uh, prin procedura scrisă și apoi vom prezenta întregul pachet la vot și sper că mă voi bucura de susținerea dumneavoastră de plină. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au colaborat. Eh, Marie-Terez, yes. Marie-Terez, ai cuvântul. Îmi cer scuze față de Joachim, dar uh, am vrut mai devreme să iau uh, cuvântul și uh, eu sunt raportor din umbră pentru cooperarea teritorială. Aș vrea să spun și eu câteva lucruri, deși negocierile s-au încheiat, mai sunt câteva aspecte de rămuri cu considerentele. Aș vrea să revin la subiectul bugetului. Aș vrea să nu considerăm că am pierdut această luptă, pentru că um, de la început, din raportul de acum 2 ani și în alte forumuri am cerut o creștere a bugetului și că trebuie să continuăm să ne luptăm pentru acest lucru, pentru că dacă ne lăsăm păgubași atunci n-am rezolvat nimic. Eu sunt optimistă de felul meu și consider că răspunsul uh, nu este unul definitiv. Lupta nu este uh, tocmai pierdută pentru că ne trebuie finanțare pentru această cooperare teritorială și aș vrea să mai revin asupra câtorva aspecte pe care le-am obținut și care poate nu ar părea chiar așa uh, victorii importante. Am vorbit de uh, regiunile periferice, am obținut, am încercat să obținem eligibilitatea și am reușit acest lucru, apoi clarificarea meniului tematic din FEDER și acest lucru l-am uh, obținut, de asemenea uh, menținerea programului PEACE care mi se pare și el uh, important, chiar dacă se referă doar la o mică parte din uh, Uniunea Europeană. De asemenea, cred că este important de menționat uh, flexibilitatea în ceea ce privește concentrarea tematică, 80% pentru patru obiective și încă 20% pentru care libertatea de alegere uh, s-a stabilit. Mi se pare că e important, ne-am bătut pentru acest lucru și am reușit. Apoi uh, uh, numirea autorității de certificare și câteva um, um, avantaje pentru uh, anumite programe care și-au uh, dovedit eficiența, cum ar fi Urbac și altele. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le apărăm. Am reușit uh, să obținem destul de multe lucruri. Am vrut să se facă și alocarea fondurilor pe program. Îmi pare rău că nu se poate, nu a fost deloc posibil, pentru că e vorba de calcule ale unor state membre care vor să-și Uh, recupereze niște fonduri pe care le-au investit, pe care le-au dat Uniunii Europene. Păcat că nu s-a putut face acest lucru, chiar îmi pare rău pentru că mi se pare că se pierde din eficiență, eu știu din experiența acest lucru, însă am obținut niște promisiuni, acum nu știu cât valorează acestea, că din partea comisiei, comisiei că aceasta va revedea uh, această alocare pe program, să vadă dacă este fezabilă. De asemenea, în cadrul uh, FEDER va, va exista, um, vor exista niște alocări pentru proiecte um, transfrontaliere și dacă lucrurile nu s-au uh, încheiat cu totul, să menținem mandatul nostru, cel puțin o serie de mandate, de, uh, de chestiuni prioritare din acest mandat. Mulțumim. Acestea erau comentarii cu privire la cooperarea teritorială europeană. Dar înțeleg, Joachim, că vrei să răspunzi la ce a spus uh, Marie Terez? Da, voiam doar să uh, mai menționez un lucru. Marie Terez a vorbit despre regulamentul privind cooperarea teritorială europeană. Am lucrat împreună și la acela. Uh, GECT, ca instrument juridic, este uh, prevede în regulament și cooperarea transfrontalieră și am mai reușit un lucru și anume uh, și în instrumentele de politică externă, instrumentele de vecinătate și instrumentele de aderare să poată fi menționate gecturile ca posibilitate de cooperare. Sunt uh, recunoscător raportorului din Comisia AFET, care ne-a susținut poziția și ne-a respectat-o. Jan uh, Olbricht a povestit mai devreme că e destul de dificil uh, cu um, serviciile juridice și în Germania spunem că atunci unde sunt doi juriști sunt și trei păreri, dar până la urmă nu trebuie să uităm că noi facem legile. Și când legile sunt de așa natură încât nu permit soluționarea unei probleme, în engleză se spune lawmaker, deci trebuie noi să avem grijă să facem legile în așa fel încât să le simplificăm juriștilor treaba. Ian. Yes, I didn't uh, want to... Da, nu vreau să reacționez în acest sens, dar legiuitorii ar trebui oricum să se încadreze într-un context. Mai bine mai târziu decât niciodată. Dacă suntem legiuitori, ă, trebuie tot să ne încadrăm în tratate. Nu suntem chiar așa ă, de capul nostru în ă, conceperea legilor. Deci trebuie până la urmă să ne încadrăm și în interpretarea tratatelor. Dar, din câte înțeleg, este vorba de un proces în desfășurare, de crearea unor interpretări ale acestor dispoziții. Am o întrebare. Când ai pregătit pentru prima oară regulamentul, raportul pentru regulamentul GECT, exista o posibilitate ca um, programele europene să fie preluate de autoritățile de management, dar era prea târziu atunci. Acum avem uh, această dispoziție, uh, gecturile să fie autoritate de uh, gestionare pentru programele transfrontaliere? Nu știu sigur, deci asta vreau să întreb. Situația a fost discutată și la ultim, ultimul trialog nu avem de-a face cu un regulament complet nou, ci cu un regulament modificat și extins. Adică, toate gecturile deja existente pot să decidă dacă, în, dacă vor să lucreze în temeiul vechiului regulament sau dacă uh, aplică posibilitățile extinse din regulamentul uh, nou, modificat. Și deci dacă doresc să se adapteze la ele. Dacă toate uh, în ceea ce privește gecturile nou întemeiate, evident că acestea trebuie să respecte regulamentul astfel modificat, însă uh, numai din momentul în care acesta va fi adoptat de uh, ambele organe, Parlament și Consiliu, și deci abia de atunci se vor baza pe noul regulament și cele vechi pot decide dacă vor să se adapteze la el sau nu. Uh, thank you. Mulțumim. Mai sunt alte comentarii? Se pare că nu. îți dorești tu să intervii? Cinca s-a... Uh, thank you very much. I'll, I'll <laughs> say a few words and I will... Mulțumesc foarte mult. O să spun doar câteva cuvinte. Voi încerca să fiu pozitiv, să am o atitudine pozitivă. Deja s-au spus multe dintre lucrurile pe care vreau să le spun eu. În primul rând vreau uh, să mulțumesc uh, din partea Comisiei uh, celorlalte părți implicate pentru negocieri. Îmi dau seama că este vorba de un angajament foarte mare necesar pentru aceste lucrări. Este vorba de un subiect tehnic foarte dificil care uh, a necesitat un angajament, un devotament din partea celor implicați și uh, Până la urmă am uh, văzut că am avut o abordare bazată pe rezultate, um, o abordare pragmatică pentru a face progrese, dar să păstrăm și obiectivele ce vreau să spun, chiar dacă nu e neapărat cu caracter pozitiv, referitor la dispozițiile uh, comune, am lucrat pe blocuri de negociere, au fost 18 astfel de blocuri și acum uh, trei au fost închise, deci înseamnă că am ajuns la un acord temporar pe cinci dintre cele blocuri din cele 18, după 40 de trialoguri. Deci mai avem multă cale de bătut. Să sperăm că săptămâna viitoare vom mai evolua și pe încă patru blocuri de Um, negociere, ceea ce ne-ar duce undeva la jumătatea parcursului și oricum s-au făcut progrese destul de mari și multe dintre celelalte, dar asta înseamnă într-adevăr că avem de-a face cu o provocare destul de mare în trialogurile care vor urma. Și desigur, noi, Comisia, vom încerca să contribuim cât se poate la facilitarea acestui uh, proces, pentru că desigur ca și dumneavoastră cu toții, vă dați, ne dăm seama de importanța respectării calendarului la care a făcut referire și doamna președinte și uh, să sperăm că vom avea un regulament care să poată fi adoptat în octombrie, pentru că dacă nu vor exista consecințe practice pentru programare, dar uh, vor apărea și consecințe negative legate de percepția asupra acestei politici. Câteva chestiuni legate de aceste trei blocuri tocmai încheiate. Suntem cu toții de acord, probabil că s-a ajuns la un rezultat echilibrat și apreciem uh, sprijinul Parlamentului asupra unor chestiuni cheie. Am păstrat niște elemente um, esențiale, mai ales în ceea ce privește auditul, proporționalitatea, uh, apoi raportarea, uh, mai ales cu privire la informațiile mm, financiare, acestea ni se pare esențiale, de asemenea menținerea la un nivel corespunzător a contribuțiilor din partea Comisiei de, Comitetului de Monitorizare și de asemenea nediluarea dispozițiilor privind informarea și comunicarea, foarte importante pentru noi. Deși, desigur, uh, S-au mai pierdut uh, pe drum câteva elemente, noi regretăm pierderea acestora și aici mă voi referi, de exemplu, la uh, Uh, numărul de ore uh, la care s-a referit și doamna Crez, doamna raportor, o mie și ceva. Dar, bun, ne dăm seama că aceste lucruri fac parte din procesul legislativ și că nu se poate avea totul. Dar considerăm că rezultatul a fost unul bun. Acum, referitor la regulamentul privind dispozițiile comune, acum, rezerva de performanță. Din punct de vedere al Comisiei, acest subiect nu se leagă doar de obținerea unui uh, Um, unei înțelegeri privind bugetul. Propunerea Comisiei de la bun început, din capul locului, înainte să apară vreo chestiune legată de buget, um, și noi considerăm că este unul dintre modurile în care putem să stimulăm performanța și considerăm că poate să fie aplicată într-o manieră care să nu ducă la um, aceste temeri care au fost exprimate uneori. Noi considerăm că sistemul acesta poate să funcționeze uh, și că nu cred că va duce la unele dintre aceste efecte negative de care uh, se tem actorii implicați și considerăm că um, știm din abordarea par general parțială că aceste resurse vor fi disponibile dacă prioritățile vizate sunt uh, luate în considerare, sunt respectate și acest lucru se va întâmpla. Dacă putem spune autorității de management, dacă ne dați rezultatele uh, scontate, atunci finanțarea uh, dinainte de alocări va fi disponibilă, va fi pusă la dispoziție. Deci considerăm că această idee are o justificare în spate. Că despre um, cotele minime, uh, Uh, suntem de acord că este vorba de un subiect esențial care trebuie rezolvat uh, rapid pentru că afectează procesul de programare. Cât despre poziția noastră, um, importante sunt obiectivele, rezultatele finale și vă stăm la dispoziție să găsim modalități diferite de a atinge aceste obiective. Cred că ne trebuie un pic de creativitate în găsirea unei soluții Uh, potrivite și suntem dispuși să explorăm mai multe opțiuni de atingere a acestor uh, rezultate, astfel încât să um, trecem peste blocaj. Acum câteva chestiuni legate de FEDER, de regulamentul FEDER. Și aici uh, salutăm sprijinul Parlamentului pe marginea unor chestiuni Eh, de esență păstrarea concentrării tematice, deși avem aici câteva rezerve cu privire la insule și la regiunile eh, de phasing out, eh, cele care vor ieși din program treptat, dar s-au ajuns la niște elemente de compromis și cred că se mai pot face niște concesii. Nu suntem de acord asupra faptului că Comisia s-ar afla într-o capcane, în capcane în ceea ce privește obiectivele fondurilor, obiectivele fondurilor specifice specifice. Pe de o parte, da, este vorba de o abordare integrată pentru folosirea fondurilor și dacă, pe de-o parte, este corect că FSE-ul contribuie la doar o, patru dintre uh, obiectivele tematice uh, pe de, și, pe de altă parte, FSE-ul contribuie la toate, e bine, noi, Comisia, nu prea uh, nu, nu cred că e util să, să spunem că un obiective țin doar de un fond și de, mm, doar de celălalt. Nu prea este util având în vedere modul de aplicare a acestor fonduri. Este clar că anumite fonduri pot fi folosite pentru incluziune socială, pentru educație și mm, asta mai ales pentru că există nevoi de infrastructură legate de aceste nevoi. Și cred că, din punct de vedere al Comisiei, problema se referă la uh, ponderile minime. Încercăm uh, să reunim o concentrare tematică pe bază de fonduri și, pe de altă parte, o concentrare care este bazată pe obiective tematice. Aici este greu să le uh, pui împreună și de aceea ne trebuie o soluție creativă de rezolvare a acestui uh, impediment. Apoi a fost o întrebare concretă legată de cooperarea tematică și de gecturi. Uh, ei bine, în uh, regulamentul uh, GECT se spune că un GECT poate să fie autoritate de management. Găsiți această dispoziție în regulamentul uh, GECT. Și Desigur, acesta este una dintre modalitățile prin care se prevede ca că um, această structură a JECT-ului poate să faciliteze programele um, uh, diferite, poate să fie autoritate de management, dar poate să fie și beneficiar. Și tot la subiectul GECT considerăm că rezultatul este unul bun, este vorba de un regulament cu caracter pronunțat tehnic și au, au avut loc niște discuții destul de dificile, dar consider că um, am văzut că prin procesul legislativ uh, rezultatul a fost unul uh, îmbunătățit uh, și față de propunerea a, inițială a Comisiei, ni se pare că rezultatul este unul operativ și echilibrat uh, în ceea ce privește preocupările exprimate de fiecare parte. Acum, uh, referitor la cooperarea teritorială și problema bugetară, o chestiune de încheiere aici. După cum a spus și doamna președinte, uh, este vorba de un subiect deosebit de complex, având în vedere consecințele care derivă din efectuarea de modificări într-o parte a um, bugetului um, total, a velopei, așa numită învelope totale dar cred că aici este vorba de o cooperare nu doar în termen de uh, GECT, ci uh, unul dintre obiectivele principale este să nu izolăm gect de restul politicii și prin uh, acordurile de, parten- de parteneriat uh, se încearcă atingerea unor cooperări standard și de asemenea se leagă de um, avantajele pe care um, o abordare holistică poate să o aibă în diferitele domenii specifice. Doamna președinte, voi profita de uh, prezența dumneavoastră aici în contextul vizitei de mâine a comisarului uh, Almunia. Știm că în acest moment uh, um, în acest moment Comisia are lucrări legate de liniile directoare și pentru privind ajutoarele de stat regionale și existau niște propuneri legate de ajutoare pentru um, sectorul energetic, pentru aeroporturi și încerca să se includă aceste lucruri în domeniul de aplicare al uh, orientărilor, iar DigiComp acum vrea să excludă aceste domenii din uh, câmpul de aplicare al uh, orientărilor Comisiei mm, generarea de curent electric, cogenerarea și încălzirea centrală sunt chestiuni importante pentru fondul de coeziune și de acele menționam mai devreme. Deci suntem îngrijorați că această excludere totală a sectorului energetic din domeniul de aplicare a uh, orientărilor este uh, destul de complicat. Este uh, o tendință Um, negativă, mai ales având în vedere nevoile mari de investiții în acest domeniu, mai ales în domeniul um, surselor regenerabile de energie. Și acum vreau să vă, vă întreb care este poziția dumneavoastră, cum reacționează uh, DG deci, Regio, nu știu dacă dumneavoastră sunteți implicați în acest proces, dar pentru noi este o preocupare deosebit de importantă. O să întrebăm și pe comisarul Almunia mâine, dar poate puteți și dumneavoastră să ne spuneți câteva lucruri sau uh, cumva aveți vreo obligație, ca și cum ar fi acolo un mic complot în, caz, în cadrul uh, comisiei uh, și toată lumea trebuie să fie de acord. Aici este vorba de o lipsă de informații în ceea ce privește uh, consecințele tratatului. Ce vine întâi și, și ce vine apoi? Care sunt prioritățile? Nu, nu putem să uh, avem dispoziții în care se spune că sunt uh, eligibile cheltuielile pentru aeroportul, de exemplu. Noi stabilim asta la nivel de uh, cu decizie, n-ar trebui uh, comisarul Almunia să urmeze linia stabilită de noi? nu-mi dau seama. Doamna președinte, în uh, propunerea oficială a comisarului Almunia exista propunerea de a adăuga criterii suplimentare pentru aceste tipuri de investiții, însă acum au fost excluse cu totul, eliminate. Eu sunt total uh, luată prin surprindere de această um, răsturnare de situație. Comisia. Păi aceasta a fost relația din totdeauna dintre orientările regionale și cele sectoriale. În toate situațiile există o conexiune care trebuie să fie construită, o articulare și uh, Comisia prin uh, uh orientările regionale se reflectă la faptul că anumite condiții care derivă din orientările regionale și care acestea trebuie să fie respectate în uh, acest moment poziția referitoare la aceste propuneri este că um, această problemă a ajutorilor de state pentru energie ar fi tratată numai uh, prin intermediul orientărilor sectoriale pentru energie și acestea încă nu au fost uh, prezentate din câte știu eu. Cam asta se prevede, asta Intervenție fără microfon. Deci, um, poate doar uh, orientările sectoriale ne dau nouă vreo deschidere pentru preocupările noastre. O să întrebăm mâine. Doar comisarul Almunia, DG uh, Comp, vă poate spune ce uh, se intenționează prin uh, orientările sectoriale. Uh, acum referitor la chestiunea mai generală pe care a ridicat-o domnul Albright, Regulamentul privind dispozițiile comune stabilește foarte clar faptul că ceea ce se întâmplă în termen de investiții în cadrul uh, politicii de coeziune face obiectul um, normelor de ajutoare de stat. Acest lucru este definit uh, uh, um, trebuie ca să existe o conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. Desigur, atunci când se um, elaborează regimul privind ajutoarele de stat, trebuie să existe o coerență referitoare la obiectivele politicilor, pentru că altfel, bineînțeles, ar fi ilogic să venim cu o politică pentru investiții uh, din uh, politica de coeziune care uh, se intenționează clar să sprijine un tip de investiții, să meargă într-o anumită direcție, dacă până la urmă acest lucru ar fi uh, imposibil din cauza normelor de, privind ajutoarele de stat. Însă, desigur, n-ar fi o contradicție sau o incoerență să existe niște restricții care uh, derivă din aplicarea normelor privind ajutoarelor de stat, uh, cum ar fi intensitatea sau condiții Uh, aplicate companiilor mari, acestea ar veni cu niște elemente suplimentare față de uh, condițiile prin aplicarea fondurilor de coeziune. Nu cred că ar exista o contradicție aici, dar trebuie să examinăm exact obiectivele politicilor. Domnul Bracht, întrebarea, bun, acest uh, subiect este foarte clar, dar dacă în regulamentul nostru spunem cheltuielile uh, pentru uh, aeroporturi și așa mai departe sunt eligibili și în alt uh, document se spune că acestea sunt interzise. Nu văd nicio logică. Ce înseamnă exact dreptul european? Noi venim cu, o, cu un regulament și normele privind ajutoarele de stat spun pe de altă parte că nu e posibil, atunci ar trebui să ștergem dispoziția din regulamentul. Așa trebuie să înțeleg eu lucrurile. Uh, Comisia, mm, trebuie să fim atenți când folosim cuvântul eligibilitate. Nu se exclude folosirea, uh, utilizarea unor uh, ajutoare pentru uh, aeroporturi dacă sprijinul uh, respectiv se referă la protecția mediului. Toate investițiile sunt însoțite de chestiuni legate de uh, reducerea efectelor negative asupra mediului. Intervenție fără microfon a domnului Albright. Trebuie să privim uh, această chestiune nu doar în contextul ajutoarelor regionale, pentru că uh, Chiar dacă sprijinul prin intermediul orientărilor regionale nu este posibil, asta nu înseamnă că nu se pot uh, găsi ajutoare de stat compatibile în alte orientări sectoriale. Nu se exclud aceste posibilități. Statele membre au opțiunea în acest sens. Vor găsi uh, regimul pe care îl doresc pentru a obține Uh, aprobarea ajutoarelor de stat. Cred că acest lucru este necesar. Trebuie să mm, mm, clarificăm lucrurile mâine cu comisarul Almonia, spune doamna președinte. Acum, haideți să încheiem acest punct, dacă este posibil. Îți mulțumim foarte mult, uh, Nicolas. Uh, să știi că ai o listă întreagă de lucruri de făcut, să nu uiți de acest lucru. Avem acum și o reuniune a coordonatorilor. Vă rog să vă aduceți coordonatorii în uh, sală, pentru că dacă nu, o să fim doar PPE-ul, SND-ul și ECR-ul în, uh, în sală și o să luăm noi deciziile pentru toți. Vă rog așadar ca în 5 minute să reuniți uh, toate persoanele vizate. <laughs>